Good afternoon, colleagues, uh, for a next uh, Dragi colegi, avem un anunț din partea președintelui. Bun venit la ședința OCON. Va avea loc o ședință a coordonatorilor în 1 martie, de la ora 12 la 1 și jumătate, uh, la care veți avea posibilitatea să aveți un schimb de vederi cu doamna Elke Kionic, președintele uh, mecanismului unic de rezoluție, în ce privește evoluțiile recente din uh, sectorul bancar. Această ședință va fi transmisă și pe internet, deci uh, vă rog să participați la ea cât mai mult cu putință. În această după masă avem trei puncte de pârnea de zi, IMM-urile, după aceea comerciații de mărfuri și, în sfârșit, Taxa pe valoare adăugată. Pentru primul raport aș dori să dau cuvântul domnului Caras pentru raportul um, său, accesul IMM-urilor la finanțare. Uh, aveți uh, cuvântul. Domnule președinte. Stimați colegi, nu e pentru prima dată că tratăm un raport uh, pe tema finanțării IMM-urilor raportorul uh, Parca, care a avut uh, care a fost autorul ultimului raport, este și el în sală. Și așa că, dacă îmi permiteți, vă voi prezenta uh, cele mai importante aspecte ale prezentului raport. Toate măsurile principale luate în ultimii ani au avut ca și scop consolida, consolidarea IMM-ului. Am scos în evidență acest lucru și la tratarea temei EFSI. IMM-urile sunt în continuare elementul central, motorul creșterii pe piața internă. De aceea, pentru viitor, trebuie să ne asigurăm că la, în toate demersurile de legiferare vom ține cont de impactul asupra IMM-urilor ne-am solicitat în repetate rânduri ca Comisia Europeană uh, în legătură cu așa numitul Small Business Act, dar și în actele ce privesc mai buna guvernanță, să aibă în vedere nevoile IMM-urilor. Comisia este solicitată ca împreună cu ESMA și ESSM să analizeze și să monitorizeze evoluția Um, diferitelor acte legislative, pentru că prin așa numitele acte delegate, adesea ajungem să uh, interpretăm prea lax, respectiv să contracarăm obiectivele inițiale ale multor uh, legi, prevederi legislative care vin să susțină IMM-urile. Așadar, avem nevoie de diferite opțiuni de finanțare pentru IMM-uri în toate fazele ciclurilor lor de viață, începând din faza de startup, de început, până la achiziționare pe piață. Deci avem nevoie de instrumente specifice de finanțare pentru fiecare dintre aceste faze. Așa numitul supporting factor, factorul de susținere, menționat și în, în Basel 2, trebuie să fie uh, extins ca și perioada de valabilitate. Pentru că creditele bancare trebuie să rămână în continuare elementele centrale de finanțare al IMM-urilor. Chiar dacă avem o Uniune Europeană a Capitalului, nu putem să părăsim acest sector bancar și avem nevoie de sector bancar pentru o creștere durabilă. Una din măsurile centrale de susținere a IMM-urilor în activitate de creditare este, după cum am spus, așa, prelungirea așa numitului supporting factor. IMM-urile nu sunt cele care au declanșat criza economico-financiară, însă suferă cel mai mult de pe urma ei. Tocmai de aceea, acest instrument, factorul de susținere, supporting factor, este un element de facilitare a finanțării IMM-urilor și de aceea solicităm Comisiei să eh, evalueze, evalueze oportunitatea eh, consacrării eh, și permanentizării acestui factor de susținere în legislație. IMM-urile nu trebuie împovărate cu birocrație suplimentară și inutilă și uh, în același timp uh, trebuie ținut cont și de principiul proporționalității. Odată rezolvată această chestiune, uh, definițiile vor fi mult mai exacte pentru diferitele măsuri. Avem nevoie și de măsuri alternative de finanțare pentru IMM-uri, pe lângă creditările bancare clasice. Este indispensabilă dezvoltarea unei culturi a asumării riscului, inclusiv riscului financiar în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea am instituit și Uniunea eh, Europeană a Capitalului și tocmai de aceea și scrisorile de garanție pentru IMM-uri au devenit din ce în ce mai importante pentru că acestea reprezintă căi de acces importante în uh, structuri de finanțare, financiare alternative. Trebuie de asemenea să uh, stimulăm și antreprenoriatul, inclusiv, uh, să spunem, îndrăzneala financiară în rândul tinerilor antreprenori. Doar cine este bine pregătit își poate asuma anumite riscuri. Trebuie să știm cât de mare este, cât de multe cunoștințe posedă tinerii întreprinzători despre sectorul financiar. Câți dintre tineri întreprinzători știu că refuzul unei creditări este legat de obligația băncilor de a argumenta cu o fundamentare temeinică acest refuz. În același timp, trebuie să scădem costurile de acces în piața de capital. Pentru asta este nevoie de uh, o transparență a obligațiilor și drepturilor IMM-urilor. Și cu asta ajung la, IMM, la startup-uri. Ponderea acestor startup-uri va fi din ce în ce mai mare pe an, în anii care urmează. Trebuie în lupta pentru cele mai bune talente și cele mai uh, bune competențe să ne asumăm riscuri mai mari, pentru că deocamdată se întâmplă pe un trend descendent. Da? În China, în ultimii trei ani, s-au finanțat mai multe proiecte prin crowdfunding decât în Europa. Noi trebuie să contracarăm acest trend și trebuie ca condițiile cadru să devină uniforme uh, pentru că, de pildă, și acum cadrul de referință legislativ pentru crowdfunding este diferit în Regatul Unit și diferit pe uh, continent. În continuare, pentru IMM-uri și așa numitele up uri este uh, dificil să aplice uh, legile să-și aplice uh, conceptele comerciale um, nu doar în țara lor de origine, ci în întreaga Uniune Europeană din cauza diferitelor uh, legislații în statele membre. Trebuie să armonizăm aceste legislații și trebuie să existe în fiecare stat membru un ghișeu unic care să poată informa IMM-urile, startup-urile în legătură cu uh, pașii care trebuie luați pentru înregistrarea și pentru dezvoltarea unei societăți eu sper că acest ghișeu unic va fi instituit în legislația europeană uh, în directiva privind uh, serviciile, pentru că deocamdată uh, piața este fragmentată și, din păcate, constatăm că potențialul pe care îl conferă această directivă a serviciilor încă nu este exploatat. Trebuie ca o firmă de la Madrid să-și poată exporta activitatea ă, cu aceeași ușurință cu care și-a înființat-o în Spania și la Talin sau la București. Nu trebuie să existe obstacole administrative în acest sens. Cunoaștem deja multe exemple. Știm însă că de multe ori un soft, ă, un program, o aplicație este mai întâi ă, Uh, produs în Europa dacă această aplicație nu este utilizată în Europa, ci este exportată, deoarece nu poate fi uh, pusă pe piață în lipsa unor reglementări uniforme. Acestea sunt elementele pe care le propun eu în raportul meu, domnule președinte. Cu siguranță că vor fi uh, completate propunerile noastre și de amendamentele colegelor și colegilor. Îi rog așadar pe toți uh, colegii ca până la sfârșitul lui iunie să depună aceste amendamente ca uh, la sfârșitul uh, lunii iunie să avem un raport cuprinzător și eficient. Mulțumesc. Mulțumesc în numele SD. Domnul Simon s-a înscris la cuvânt, vă rog. Mulțumesc foarte mult și îi mulțumesc uh, domnului Cara și îl fericit uh, pe această cale pentru acest uh, raport care este extrem de interesant. E un stimul foarte important, o temă foarte interesantă și nu există nimic în raport, niciun aspect cu care noi, socialiștii și democrații, să nu fim uh, de acord uh, pe fond. E o bază comună, toată lumea e de acord, cu toții dorim să tragem în aceeași direcție, avem cu toții aceleași uh, obiective. S-ar putea ca în amănunt, în formulări, să avem diferențe de opinii, dar în orice caz e un domeniu în care cu toții suntem de acord și aceasta mă stimulează. Aș dori însă să mă refer acum puțin la câteva aspecte de detaliu să fac câteva mici precizări uh, la câteva nuanțe pe care am dorit să le aducem raportului, dar doream să fac o singură observație de ansamblu, la nivel macro, ca să zic așa. Raportul uh, vorbește foarte clar despre importanța vitală a finanțării uh, din partea băncilor creditelor și întotdeauna a fost așa, e foarte Uh, adevărat. Dar când am citit raportul, mi-a trecut prin cap că implicarea mea în acest gen de operațiuni financiare sau de dezbate pe teme financiare Uh, se află în mm, cel de-al 26-lea an și în tot acest timp uh, am avut aceleași dezbateri despre aceleași subiecte, respectiv accesul la uh, finanțare pentru companii de această dimensiune, pentru uh, întreprinderi uh, mici și mijlocii și situația nu s-a îmbunătățit absolut deloc în niciuna din economiile uh, uh, europene majore. În orice caz, uh, în acest răstimp nu s-a îmbunătățit situația pentru întreprinderi în Regatul Unit. Și, practic, tot ceea ce facem noi la nivel foarte înalt trebuie uh, să fie revizuit, să recunoaștem că nu funcționează ce facem și poate că ar trebui să ne gândim dacă, s-ar putea să vi se pară o erezie, dar să ne gândim dacă importanța atât de mare a finanțării din partea băncilor nu este tocmai verigă lipsă uh, în acest lanț uh, pe care îl reprezintă piața, uh, piața IMM-urile. Deci această verigă lipsă nu va fi răspunsul final. Nu o să intru acum în amănunte, dar există o serie de motive de ordin structural pentru care nici acum și niciodată nu va fi justificat din punct de vedere economic ca băncile să facă afaceri uh, majore uh, doar acordând credite acestui segment de piață. Și deci cred că ar fi mai bine să ne axăm sau să ne investim energia în alte uh, moduri de a aduna fonduri pentru această, acest segment de piață care ar fi uh, câteva posibilități Uh, și aici uh, ajung la amănuntele de care vorbeam. Uh, e vorba de credite, de creditele bancare. În Regatul Unit vorbim despre uh, aceste scheme sau regimuri de finanțare prin uh, credite. Deci, guvernul spune băncilor că ar trebui să acorde credite IMM-urilor. N-a funcționat până acum, dar poate că ar trebui să găsim măsuri care să fie mai uh, să fie mai eficiente, chiar dacă probabil că nu vor uh, rezolva în mod definitiv problema. Putem ajuta, de exemplu, IMM-urile să primească finanțare uh, la început, în faza incipientă, mm, mm, în alte economii europene se practică cu mai mult succes această măsură. Uh, unele țări nu uh, aplică această măsură, ar trebui totuși să uh, o facă. Trebuie să încurajăm guverne, um, um, um, credite guvernamentale și să stimulăm de asemenea sectorul privat să acorde finanțare. Deci să facă cineva mai mult decât doar băncile, respectiv în speță guvernele. De asemenea, uh, de exemplu, creditele particulare, uh, crowdfunding, uh, deci finanțarea participativă și alte astfel de soluții inovatoare ar trebui să fie încurajate nouă platforme pentru obținerea de capitaluri private, așa numiții business agents, uh, um, creditarea de la persoană la persoană, deci tot felul de soluții de inovatoare și uh, istețe care ar trebui să fie folosite. Sigur că nu vor rezolva problema peste noapte, dar uh, din punct de vedere al direcției strategice pe care ar trebui să o urmăm, ar trebui să fie opțiune. Tot în ceea ce privește creditele bancare, Trebuie să avem acces mai bun uh, prin, pentru IMM-uri la informații, așa cum spunea și domnul raportor, printr-o mai bună punere în aplicare a, a, uh, a directivelor și prin aceste ghișee unice uh, e un aspect foarte important pentru ca situația să se îmbunătățească. Și de asemenea trebuie să fim conștienți mai mult decât suntem acum în legătură cu rolul parlamentelor, pentru că dacă nu o face Parlamentul, cine să o facă? Uh, importanța discriminării, discriminării de orice tip uh, atunci când vorbim de finanțare. Deci finanțarea ar trebui să fie cât mai echitabilă, uh, nu piețele vor face ca finanțarea să fie mai echitabilă și poate că aici ar trebui să intervenim noi parlamentarii. Aș dori încă o dată să mă repet, să mulțumesc raportorului, să-l felicit pentru acest raport excelent pentru acest document extrem de interesant și pe care sperăm să-l îmbunătățim la modul nostru modest. Mulțumesc! Din păcate, domnul Ozog din partea grupului ECR nu uh, e prezent și m-a rugat să uh, citesc. Și domnul Ozog dorește să mulțumească domnului Caras pentru proiectul de raport. Raport el consideră că multe dintre ideile din raport sunt foarte bune și uh, le va cosemna, dar are și el câteva observații. În primul rând, domnul Ozog dorește să sublinieze faptul că, în mod paradoxal, uh, în pofida tuturor uh, eforturilor pentru a simplifica cadrul de reglementare pentru IMM-uri, prin noi texte legislative, um, um, um, îngreunăm situația pentru aceste IMM-uri, deci credem că e nevoie de mai multă flexibilitate, de asemenea de libertate de reglementare și în anumite domenii să nu reglementăm deloc. Deci ar fi niște avantaje în, în favoarea IMM-urilor. Astfel ele ar putea să fie uh, Uh, încurajate să se dezvolte și de asemenea mm, să apară noi startup-uri, noi uh, întreprinderi și să se genereze noi locuri de muncă. Și deci, în această ordine de idei, este foarte important, s-a spus acest lucru deja, dar repet, cât de important este pentru, pentru IMM-uri să beneficieze de regimuri fiscale avantajoase, de scutiri câteodată, e foarte important, mai ales în faza incipientă pentru IMM-uri și astfel uh, vor putea ajunge la o situație financiară viabilă doar dacă permitem statelor membre să uh, își uh, reglementeze situația la nivel național, din perspectivă națională, deci credem că o armonizare mai mare a cadrului juridic la nivel european ar fi o, un obstacol, o piedică și deci ar trebui uh, să acordăm atenție acestui aspect. Domnul Ozoc va depune câteva amendamente pe această temă și mm, m-a rugat să, citesc, să vă citesc câteva exemple la alineatele 23 și 24, care vizează o mai mare armonizare. El nu consideră că poate sprijini uh, astfel de măsuri, mai ales în domeniul finanțării participative. Apoi, la alineatul 27, așa cum s-a spus, domnul Ozoc ar dori să evidențieze importanța uh, derogărilor fiscale sau a scutirilor fiscale pentru IMM-uri, alineatele 9 și 10, își dorește să se recurgă la mai multe soluții inovatoare de finanțare, deci nu numai la împrumuturi sau la credite bancare, însă spun și faptul că nu putem să neglijăm rolul băncilor în finanțarea IMM-urilor. La liniatul 20 e de acord că trebuie să evaluăm uh, Uh, cadrul actual de reglementare, dar spune că trebuie să o facem din punct de vedere cât mai practic și mai concret. Să vedem care este impactul al măsurilor noastre uh, în statele membre. Și, în fine, la aliniatul 7, sprijină toate aliniatele care uh, vizează îndepărtarea obstacolelor în sectorul financiar, finanțarea pentru IMM-uri. Dar, încă o dată, raportul este foarte bun, este o bună bază de dezbatere și uh, așteptăm cu nerăbdare uh, dezbaterile și um, așteptăm și amendamentele colegilor noștri. Uh, iată intervenția din partea domnului Ozec, acum în numele grupului ALDE, domnul de Bache. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu raportorului pentru un proiect de raport care conține foarte multe observații interesante și alineate interesante. Eu am fost raportor la ultimul proiect din proprie inițiativă al Parlamentului European, al Comisiei Econ, referitor la finanțarea IMM-urilor. Și privind raportul actual, cred că este important ca acesta să facă uz de cel vechi, pentru că la vremea respectivă noi am făcut multe recomandări interesante pentru comisie, de care ar trebui să ținem și noi cont acum, pentru că Comisia are un plan de acțiune pentru IMM-uri și sigur că se pune întrebarea ce părți din acel plan de acțiune au fost implementate, ce părți au funcționat și ce părți mai au uh, nevoie de uh, ameliorări, de completări. Aceasta ar fi prima mea remarcă. A doua remarcă. Acest raport pune accentul pe împrumutul bancar în mare măsură Știm cu toții că împrumutul bancar este crucial pentru IMM-uri, mai ales în uh, situația economică actuală. Dar uh, după criza financiară am cerut um, băncilor să aibă bilanțuri mai mici, cu riscuri reduse, bilanțiere, și astfel am încercat, uh, încercând să introducem aceste măsuri, am creat o situație de reducere a creditelor dedicate IMM-urilor. Pe de altă parte, se vede că în unele state creditele pentru imm au rămas la același nivel, însă condițiile de acordare a împrumuturilor s-au înăsprit. Așadar, finanțarea bancară joacă un rol important și trebuie să ținem cont de unele constrângeri reglementative pe care le au băncile când doresc să împrumute banii IMM-urilor. Și apoi trebuie să ținem cont și de faptul că ar fi necesară mai multă diversitate în sistem, pentru că atunci când ne uităm la imm știm bine că sunt foarte diferite. E vorba de micro-întreprinderi, de uh, companii cu creștere rapidă, susținute de capital uh, de risc, vorbim de întreprinderi de 2, 3, 4 persoane până la întreprinderi uh, foarte mari, de fapt. Diversitatea este enormă și cred că trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când facem recomandări și cred că ar fi cazul să analizăm mai mult ecosistemul din jurul finanțării IMM-urilor. Cred că legătura cu Uniunea Piețelor de Capital este foarte importantă, pentru că ne permite să introducem risc în sistem, ne permite inovare, permite promovarea unor noi forme de finanțare, fintech progresează rapid, după cum se spune și în raport. Deci, pe total, cred că textul conține elemente bune. Am să încerc și eu să adaug um, câteva dintre ideile pe care le-am subliniat aici. Și, de asemenea, o să încerc să urmăresc uh, ce s-a implementat și ce nu din lucrurile menționate în vechiul nostru raport, ca să știm ce putem cere comisiei să amelioreze. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule De doamna Paloma Permes Hermejo acum. Yes, presidente, y muchas gracias al... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. Am să mă limitez la câteva puncte din acest raport. Un punct explică că împrumuturile bancare sunt principala sursă de finanțare a IMM-urilor. Dumneavoastră amintiți rolul important al băncilor care cunosc bine structura regională, locală, specifică și care au relații de lungă durată cu IMM-urile. În mod implicit recunoașteți faptul că politicile comisiei respectă modelul tradițional de finanțare a IMM-urilor. Și vreau să spun clar, problema de finanțare a IMM-urilor nu este o problemă de model de credit. Are legătură cu concentrarea bancară și cu uh, efectul de instabilitate al uh, economiei financiare. În uh, Spania, programul de salvare a um, inclus uh, separarea uh, inclusiv separarea pe planul amanetului și uh, nu s-a mai permis specula, însă au intervenit actori internaționali care nu aveau cunoștințele necesare pentru a uh, ajunge la antreprenorii locali. Astăzi vorbim despre o a piețelor de capital și uh, aceleași grupuri financiare sunt cele care refuză astăzi creditele, acordarea de credite și preferă să își dedice fondurile speculei. Ceea ce face ca IMM-urile să nu mai aibă acces la fonduri. Avem nevoie de o mai bună reglementare financiară și bancară și avem nevoie de uh, un model bancar cu o puternică reprezentare regională și locală dacă dorim să contribuim realmente la modelul economic. Modelul acesta neoliberal în care persistăm trebuie să fie demontat. Vă mulțumesc. Mulțumesc. În numele verzilor, domnul Filip Lamberts. Ziu de Belgen, Husa. Mulțumesc, domnule președinte. Iată cum colaborează belgienii. Era S-a spus de multe ori că nu suntem în stare de așa ceva, dar iată ce bine reușim. Și trec la engleză. Este fascinant ce tensiune e la noi la comisie când abordăm uh, astfel de uh, subiecte importante. Văd că prezidiul lips, de la prezidiu lipsește președintele. E clar că IMM-urile sunt importante, nu-i așa? Sau poate, domnule Simon, aveți dreptate, de 20 de ani tot cântăm aceeași melodie. Aș vrea să spun că uh, nu sunt chiar 100% de acord cu dumneavoastră. Când citim ultimul raport BCE referitor la accesul la finanțare, vedem că IMM-urile din zona euro consideră că accesul la finanțare este, citez, problema cea mai puțin importantă dintre cele cu care se confruntă. Asta spune BCE, nu sunt hagiograf al BCE, dar presupun că uh, uneori BC-ul e aproape de realitate, deci dacă aceasta este realitatea, probabil că IMM-urile au alte probleme mai mari. Și în același raport se spune că pentru IMM-uri principala preocupare este uh, asigurarea cererii pentru produsele sau serviciile lor. Așadar, noi nu suntem chiar mulțumiți de această idee de a relaxa uh, regulile pentru a stimula potențiala finanțarea IMM-urilor. Când am discutat cer de patru, cred că vă amintiți că am spus că nu era momentul atunci să o facem, dar atunci am spus, haideți să ne uităm la bănci. Băncile nu sunt um, o singură categorie, au diferite modele de afaceri și unele bănci au o singură activitate și anume finanțează economia reală. Unele finanțează doar IMM-uri și atât. Cunosc uh, câteva și cred că le cunoaște și colegul nostru, VDK, Van Breda, CPH în Belgia și Triodos. Sunt uh, feluri de bănci care finanțează doar IMM-uri. Poate că ar fi bine să adaptăm uh, reglementările financiare la modelul de afaceri și nu să le adaptăm în funcție de destinatari. Nu știu dacă asta înseamnă că am avea nevoie de un cer de 5, dar ideea de a relaxa factorul de risc asociat IMM-urilor uh, nu ne convine. La fel în ceea ce privește securitizarea. Am discutat acest subiect în repetate rânduri cu reprezentanții sectorului bancar și toți îmi spun același lucru. Securitizarea nu este pentru întreprinderi mici. Este um, un sistem care ar facilita finanțarea pentru întreprinderile mai mari. Deci nu este ce ne dorim noi. Ce ne-am dorit noi, și nu știu dacă putem să spunem acest lucru în raport, însă, pentru următoarea rundă de reglementare bancară, poate că ar trebui să facem o diferență a regulilor prudențiale în funcție de modelul de afaceri, nu în funcție de consumator. Apoi, mi-am dat seama că atunci când discutăm uh, în cadrul unii bancare despre contribuția la fondul de rezoluție sau la fondul de garantare a depozitelor, ce se întâmplă, și asta s-a întâmplat la unele bănci din Belgia, este că contribuția unor bănci finanțatoare de IMM-uri la aceste fonduri comune este disproporționat de mare. Adică, cu alte cuvinte, BNP Paribas finanțează o parte foarte mică prin comparație cu uh, riscul sistemic implicat, însă Fandreda pune mai multe milioane pe an. E o sumă mare, deși e doar o bancă care finanțează IMM-uri și atât. Eu aș vrea să facilităm puțin lucrurile pentru acești actori și să le permitem o contribuție mai corectă. Știu că acest dosar uh, moare încet în Parlament, e vorba de uh, reforma structurală a băncilor. Uh, eu uh, rămân la ideea că dacă am spune băncilor care uh, fac depozite că nu pot decât să împrumute economiei reale și că ușa de la casino este închisă, fără doar și poate, nu vor avea de ales decât să financeze economia reală și astfel se vor crea investiții. Și apoi, sigur, un lucru care depășește acest raport, însă cred că uh, cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru IMM-uri este să revitalizăm întregul mediu macroeconomic. Și știu că avem EFSI, uh, însă aș zice eu că EFSI e mic, nu are o um, direcție strategică. Cred că dacă țintim uh, investițiile publice și mă gândesc aici la tranziția energetică, e un domeniu în care multe IMM-uri joacă roluri cheie, mult mai mult decât uh, centralele nucleare, pentru că e vorba de energie eoliană, solară, eficiență energetică, toate acestea le fac IMM-urile. Deci dacă facem din tranziția energetică nucleul strategiei de investiții a Uniunii Europene, astfel vom stimula mediul IMM-urilor. Iată care era contribuția mea. Mulțumesc! Lambert. Mulțumesc, domnule Lambert. De la FTD, domnul Zani. Sie, e... Mulțumesc. Aș dori și eu să susțin ce spunea Filip. Eu cred că aceasta este principala problemă. Se fac statistici, se fac anchete, pe lângă IMM-uri, pe lângă antreprenori, pe lângă toți cei care cunosc economia reală și toate aceste anchete arată că principala preocupare nu este accesul la finanțare sau la credite. Pentru că acesta se ameliorează de-a lungul anilor. Însă, principala problemă este lipsa cererii uh, pentru produsele fabricate de aceste întreprinderi. Cât timp Uniunea Europeană nu va putea garanta o cerere puternică pentru aceste produse, IMM-urile vor continua să aibă dificultăți și vor continua să dea faliment. Politicile macroeconomice ale Uniunii Europene și implementarea de măsuri de austeritate și faptul că se pune accentul mai mult pe ofertă decât pe cerere fac să nu se țină niciodată cont de adevăratele preocupări ale IMM-urilor. Și aș fi dorit să revin la o altă problemă pentru IMM-uri. E vorba de moneda unică. IMM-urile din statele cele mai sărace lucrează în condiții mai rele, mai proaste decât uh, IMM-urile din uh, statele cu economie funcțională, pentru că moneda este supraevaluată față de nivelul de trai, ceea ce este în dezavantajul acestor întreprinderi. În uh, raportul Caras, eu aș dori să punem mai mult accentul pe accesul la metode tradiționale de creditare. Piața de capital nu este adaptată la nevoile IMM-urilor. Haideți să nu ne mai gândim că acest model care funcționează în uh, SUA, unde întreprinderile sunt în medie mai mari decât uh, cele europene, se poate aplica și în Europa. Piața de capital, uh, securitizarea, obligațiunile nu vor funcționa niciodată pentru IMM-uri, funcționează doar pentru marile întreprinderi care au acces la astfel de instrumente. Și cred că aici ne uh, risipim. Ar fi mai bine să ne concentrăm pe împrumutul bancar, care pe viitor trebuie să rămână principalul instrument de acces uh, la finanțare pentru IMM-uri. Și uh, o idee este fundamentală. Trebuie să facem în așa fel încât uh, Uniunea să aibă la dispoziție un sistem bancar centrat pe nevoile economiei reale și mai ales un uh, sector bancar care să funcționeze ca o întreprindere publică, adică care să garanteze finanțarea IMM-urilor. Știm că astăzi în Europa sunt multe bănci mari care își dedică majoritatea activelor unor uh, activități care nu mai au nicio legătură cu economia reală și nu mai creează niciun fel de valoare pentru economie, nu duc la creșterea economiei, nu permit susținerea IMM-urilor, din potrivă încurajează speculațiile și sporesc riscul sistemic uh, pentru întreaga noastră economie. De altfel, vedem uh, care poate fi riscul pe termen lung pentru IMM-uri. Săptămâna trecută, președintele Rezervei Federale din Minneapolis a explicat că după criza din 2008, băncile reprezintă un adevărat sistem și că acest sistem trebuie demontat. Haideți să ne concentrăm pe acest punct. E nevoie de o reală separare bancară în Europa. Trebuie să avem instituții bancare care generează o, act o activitate de credit pentru economia reală. Tot restul nu folosește la nimic și pentru mine este esențial acest lucru. În schimb, în partea de text referitoare la noile instrumente de finanțare este foarte interesantă și mă refer la finanțarea participativă, la împrumuturile între particulari, la lipsa medierii, la uh, suprimarea intermediarilor pentru a se uh, facilita accesul la finanțare pentru IMM-uri. Și astfel s-ar putea finanța idei deosebit de inovatoare, care nu sunt neapărat susținute în uh, sistemul tradițional. Ar trebui să creăm condițiile necesare ca să facem în așa fel ca în Uniunea Europeană să um, se pună la dispoziția doritorilor fonduri mari cu capital de risc accesibile public. Astfel s-ar putea susține mici întreprinderi care nu ar fi susținute altfel de către investitori privați. Aceste întreprinderi ar putea crea o plusvaloare reală în Uniunea Europeană. Ar putea apărea noi modele de afaceri, noi perspective, modele de uh, inovare pentru piață. Sunt întreprinderi care nu creează imediat beneficii, pentru că e nevoie să investească mult în infrastructură, în cercetare, înainte să facă realmente profit, iar băncile de obicei evită astfel de investiții ar trebui să ne asigurăm că sfera publică susține aceste idei, care, pe termen lung, ar putea să aducă avantaje majore economiei reale. Și o ultimă idee care nu are neapărat legătură directă cu raportul, este chestiunea fiscalității, a impunerii. Am văzut la Comisia Taxe tot ce face Comisia Econ în legătură cu baza fiscală și am văzut că întreprinderile mari beneficiază de tratament preferențial ceea ce este o distorsionare a concurenței în sine. Cred că ar fi corect să abordăm subiectul și în acest text, ca să punem realmente pe picior de egalitate întreprinderile mici și pe cele mari. Mulțumesc! De la ENF, domnul Aneman era pe listă, dar nu e în sală. Mai avem puțin timp la dispoziție, cam un sfert de oră, pentru Catch the Eye. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Pe acest subiect extrem de important. Bun, atunci dau cuvântul domnului Caras. Ja, danke für die grundsätzliche und Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru această dezbatere de fond, care a fost și uh, foarte cuprinzătoare. Fiecare uh, contribuție a avut mai întâi o, o parte generală care a trecut puțin și dincolo de limitele acestui raport, um, dar a conținut și um, propuneri uh, foarte concrete de ameliorare pentru acest raport. Totuși trebuie să vă spun că nu trebuie să ne amăgim. Și în ultimii ani s-au mai făcut lucruri în beneficiul IMM-urilor. Nu putem spune că IMM-urile nu uh, beneficiază de pe urma activității noastre parlamentare din ultimii ani. Într-adevăr, fără acest parlament nu ar fi existat uh, activități de creditare uh, din partea bancilor uh, regionale și locale pentru IMM-uri. Fără acest Parlament, într-adevăr, nu ar fi existat uh, în cadrul EFSI o consolidare a așa numitelor promotional banks. Nu ar fi uh, fost constituită platforma de investiții pentru IMM-uri. Deci avem nevoie, cu alte cuvinte, avem nevoie de o evaluare a tuturor măsurilor care au fost uh, luate de la ultimul uh, uh, raport și până acum. De ce? Pentru a nu repeta aceleași demersuri legislative încă o dată. În același timp avem nevoie și de un studiu de impact asupra reglementărilor din sectorul financiar, asupra activității de creditare a băncilor. Dar în acest raport de inițiativă, nu vrem să redactăm niciun raport despre sectorul bancar și nici nu vrem să inițiem o reformă a structurii bancare, pentru că pentru asta avem alte rapoarte specializate. Avem și un raport privind uh, condițiile de garantare pe piață și accesul pe piața capitalului. Nu. Trebuie să uh, creăm noi căi de acces a IMM-urilor pe piața, uh, pe Uniunea capitalului. Asta nu înseamnă că vrem să trecem de la activitatea de creditare bancară la, activi- la participare exclusivă a IMM-urilor pe piața capitalului. Nu asta dorim. Trebuie să vedem cum putem sprijini IMM-urilor în a accesa mai multe credite bancare și în a accesa eventuale noi instrumente de finanțare. Dar Scopul acestui raport nu este să uh, inițiem uh, niște demersuri de politici financiare și fiscale. De aceea, am rugămintea ca amenamentele pe care le formulați să uh, fie într-adevăr complementare și nu să devieze de la subiectul inițial al raportului. Și voi insista asupra acestui aspect la reuniunea cu raportori din umbră. Intenția mea a fost să uh, tratez problema uh, uh, creditelor bancare ca și problemă principală, dar nu exclusivă, și să am în vedere în același timp uh, uh, crowdfunding-ul, împrumutul între particulari, uh, alte forme alternative de finanțare ca soluție complementară. Deci nu e vorba de ori-ori, ci este vorba de și-și. Deci o extindere a cadrului de finanțare prin activitatea de creditare bancară și, doi, extinderea în general a posibilităților și instrumentelor de finanțare. Dacă cu toții suntem de acord că chestiunea finanțării nu este o problemă, ci că componenta de creștere și de competitivitate ar fi elementele principale eh, de avut în vedere, atunci nu avem nevoie de acest raport. Da? Pentru că atunci trebuie, eh, trebuie să tratăm alte probleme și nu activitatea de creditare. Deci dacă dumneavoastră considerați că problema de finanțare nu este problema cea mai gravă, atunci trebuie, vă rog să mă corectați și să-mi spuneți, nu finanțările sunt problema, sunt alte probleme care sunt mai grave. Și atunci nu avem nevoie de acest raport de inițiativă, din propria inițiativă. Dacă acceptăm că avem o problemă de competitivitate, o problemă de acces uh, pe piețele de finanțare, o problemă uh, uh, într-un alt domeniu, pe lângă uh, cea financiară, atunci uh, recunoaștem că există uh, aceste probleme și că există diferențe între modul în care sunt tratate aceste probleme, cum a zis-o și colegul social-democrat, care a arătat că, într-o anumită situație, în Regatul Unit, reglementarea este nefavorabilă față de restul Uniunii Europene. Și atunci, asupra acestor aspecte ne vom concentra. Mulțumesc, domnule Caras. Cu aceasta am încheiat dezbaterea pe această temă și trecem mai departe la punctul al doilea de pe ordinea de zi și anume la derogările pentru uh, comercianți, comercianții mărfuri. Uh, știm că există Uh, scutiri uh, și derogări semnificative acordate acestor uh, dealer de mărfuri care urmează să expire la începutul 2017. Dar Comisia la jumătatea perioadei de referință a examinat deja situația, a dispus o revizuire și a a propus o adaptare legislativă pentru, în funcție de riscurile la care sunt expuși comercianții de mărfuri. Ideea este că prin, acest, prin această rezidire se dorește și o extindere a regimului de derogări și de scutiri. Acest lucru trebuie să se dorește până la 31 decembrie 2020 Astfel am putea preveni, preîntâmpina situația în care uh, comercianții de mărfuri ar trebui să se adapteze uh, într-o perioadă mult prea scurtă uh, la un nou regim legislativ poziția noastră de bază este de aprobarea propunerii comisiei și de extinderea validității actualului regim. I just concluded my speech, but for the next speech uh, it's a very very technical uh, easy file. Uh, Dosarul este uh, ușor și mm, este de natură tehnică, nu, nu vizează altceva decât extinderea uh, unui anumit uh, regim. Și cu asta am ce preților, spune domnul președinte. Uh, I have for the PPP group uh, Mr. Baltz. Îi dau cuvântul acum domnului Baltz. Thank you very much, uh, President. Uh, uh, thank you for your... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră. Doamna Pitikainen uh, și-a exprimat acordul și sprijinul pentru um, propunerea comisiei la care a aderat și raportorul. În același timp, a solicitat uh, Comisiei o mai mare celeritate în ce privește uh, uh, revizia, revizirea măsurilor de derogare pentru firmele de investiții care acționează pe piață, piețele de mărfuri. Evident că există, este nevoie de Uh, în continuare de aceste derogări uh, și exceptări pentru uh, dealerii de mărfuri. Um, raportarea este doamna Pitikainen și um, vrem să știm acum și din partea Comisiei în ce stare, stadiu se află, se află, află această activitate de revizuire, dacă au adoptat deja un calendar, o dată la care am putea să ne așteptăm la o propunere concretă din partea ei pentru că avem deja puncte de vedere foarte clare exprimate de uh, raportor și de doamna Piticainen în calitate de uh, raportor din umbră PPE. Domnul Michel Toare la cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. ALDE este de acord cu extinderea uh, derogărilor pentru um, uh, conform uh, regulamentului privind piețele de capital. Altminteri, uh, aceste prevedere ar expira pe 31 decembrie 2017 și atunci uh, dealerii de mărfuri ar trebui să se pună o 100% unui nou regim Eh, comercial. Noi credem că eh, schimbarea regimului comercial ar, ar fi cu impact negativ, în special în sectoarele agricol și energetic. De ce? Pentru că profilul de risc și eh, gestionarea riscului de către aceste companii care se ocupă de comerțul cu mărfuri ar, este unul specific cu o expunere deosebită riscurile sunt generate de variabile logistice eh, deosebite și de aceea eh, nu, nu pot eh, fi gestionate prin finanțări de, pe termen scurt. Având în vedere natura și profilul de risc al companiilor din acest sector și regimul actual de cerințe de capital, am încercat să formulăm un cadru reglementar prudențial corespunzător pentru situația actuală. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Teurer. Și acum pentru grupul GUE, doamna Matias. So we go to uh, uh, Lever, de nouveau. Uh, și trecem la domnul Lever, noul uh, domnul Lambert. the difficult exercise is how to make... Mulțumesc. Uh, încerc să rezum uh, o chestiune complicată în doar câteva cuvinte dar în același timp uh, probabil că va trebui să explic totuși o chestie care aparent este simplă în, în totuși mai multe cuvinte. Suntem de acord cu raportul, dar pentru că mai am uh, și mai mult timp la dispoziție, uh, vă mai împărtășesc că de sâmbătă trecută am devenit din nou bunic nu, nu, nu eu sunt răspunzător de această situație, ci fică mea. Altminte, să știți că ă, susținem raportul. Mulțumesc. Pentru grupul FDD sau NF mai este cineva? Nu. Atunci vă mai spun că a, obiecțiile acest dosar pot fi depuse în termen de 21 zile calendaristice, adică până în 7 martie, după care raportul va fi considerat adoptat dacă nu, dacă nu obținem, uh, înregistrăm o obiecție a cel puțin 10 membri a Comisiei Econ. Și cu aceasta am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul precedent pentru că Am uitat să vă dau uh, calendarul de adoptare al uh, raportului privind accesul la uh, finanțare pentru IMM-urile. Termenul de depunere a amendamentelor este 5 aprilie, ora 12. Considerarea amendamentelor pe 16 aprilie ori pe 16 ori pe 25 aprilie nu se corectează președintele 26 aprilie și votul în Comisia Econ în pe 13-14 iunie în funcție de uh, autorizarea slotului, urmând ca dosarul să intre în votul în plenar în sesiunea din septembrie 2016. Și cu asta trecem la ultimul dosar pentru această după-amiază. Domnule președinte, se pare că microfonul dumneavoastră este bruiat, dacă tehnicienii ar putea să intervine. Așa ni se spune ce puțin în căști. Poate schimb eu microfonul, spune președintele. Deci, termenul de depunere a amendamentelor pentru dosarul IMM 5 aprilie ora 12, 25-26 de aprilie considerarea amendamentelor, Uh, votul, votul în Econ 13-14 iunie și votul în pledară în septembrie. Și cu asta trecem la ultimul dosar de azi, da? dosarul TVA. Da? Ultimul punct de pe ordinea noastră de zi astăzi. Sistemul comun de uh, TVA, unde uh, introducerea ne va oferi doamna Ferreira. On behalf... Mulțumesc îl reprezint pe domnul Peter Simon, care din păcate uh, din motive foarte întemeiate nu a putut participa la ședința de astăzi. În ceea ce privește acest raport, domnul Simon, deci încă o dată este vorba de o propunere tehnică pentru a uh, extinde, deci care vizează Uh, din 1 ianuarie 2013 până în 31 uh, decembrie 2017, extinderea ratei uh, TVA de 15%, deci e un sistem tranzitoriu conform căruia rata standard TVA nu trebuie să fie mai mică decât 15% în orice stat membru. Acest prag minim s-a aplicat în toate statele membre, așa se întâmplă și în prezent, și acest prag reprezintă o, um, un element uh, foarte important pentru funcționarea pieței unice, fără a denatura concurența. Toate statele membre aplică o uh, rată TVA peste 15% și ținând cont de acest uh, procent, uh, Uh, putem spune că fiecare stat membru are o marjă de manevră pentru că poate să înfăptuiască reforme TVA pentru a reduce această, uh, acest prag TVA uh, extind, lărgind baza comună. Această propunere a fost prelungită de 5 ori uh, din 1993 încoace și s-a aplicat până în 31 decembrie 2015. În 2016, Comisia Europeană va publica un plan de acțiune pentru uh, un sistem simplu, eficient, uh, rezistent la fraude, deci pentru uh, TVA, uh, potrivit pentru uh, piața unică. Uh, Uh, în acest plan de acțiune vor fi piste pentru activitatea viitoare, în urma uh, comunicării din 2011 cu privire la viitorul TVA. Uh, va, acest document va conține principalele trăsături ale regimului TVA pentru comerțul intracomunicar pe care Comisia dorește să le propună pentru a se adapta uh, regulilor existente, deci pentru a adapta regulile existente la un regim, uh, uh, la un regim definitiv. Așteptând Uh, forma finală a acestui regim uh, privind TVA-ul, raportorul este de acord cu propunerea Comisiei de a menține principiul unui standard minim, deci de rată minimă de 15% în mod retroactiv și de a propune ca uh, acordurile actuale să fie extinse până în 31 decembrie 2017 pentru încă 2 ani pentru a permite o uh, dezbatere cât mai largă cu privire la TVA, mai ales având în vedere planul de acțiune viitor uh, cu privire la TVA. Iată tot ce aveam de spus. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Elisa. Numele grupului PP, doamna mm, Pavlova se scuză, uh, nu este în sală, nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul domnul Lang eventual, dar vă rog. Da, mulțumesc. Fundamental, desigur, suntem pentru această propunere. Este vorba doar de procedura de aprobare, deci trebuie doar să ne dăm acordul, dar sunt câteva chestiuni mai bizare. În primul rând, de ce trebuie să se prelungească doar cu 2 ani? Pentru că înainte era valabil câte 5 ani acest sistem. În al doilea rând, de ce ce se întâmplă între 1 ianuarie și 1 aprilie, când se pare că va fi uh, intrarea în vigoare, pentru că noi mai trebuie să votăm și în plenară. Avem o, o lacună legislativă de trei luni pentru că nu există niciun fel de reglementare. Ele au expirat aceste reglementări la 31 a 12 a 2015. Și de ce a făcut Comisia atât de târziu aceste propuneri? De ce doar pentru doi ani? Și de ce atât de târziu, când se spune peste tot că noi vrem să combatem frauda TVA, ilegalitățile TVA și atunci Comisia ne lasă trei luni uh, pauză. Mi se pare foarte important și cred că trebuie să abordăm acest subiect în proiectul de raport. Mi se pare de-a dreptul bizar că s-a întâmplat așa ceva. Uh, thank you, Mr. Langen, uh, for the... Mulțumesc, domnul Langen, în numele grupului ECR. Eu sunt raportor din umbră. Și aș dori să mulțumesc uh, domnului Simon, raportorului. Suntem de acord și noi cu raportorul și cu comisia de altfel că ar trebui ca uh, cadrul actual să fie prelungit cu 2 ani și sperăm ca comisia să folosească acest răstimp cât mai înțelept uh, cu putință pentru a ajunge la un plan de acțiune cu privire la TVA cât mai sănătos uh, pentru ca tranzacțiile uh, uh, transfrontaliere să fie înlesnite. Pentru că, din păcate, încă primim uh, plângeri, sesizări din partea antreprenorilor, conform cărora regimul actual TVA este foarte greoi, Uh, conform datelor de care dispunem, există, deci companiile au probleme cu recuperarea TVA-ului din alte state membre. De asemenea, uh, pentru companiile care fac comerț electronic, transfrontalier, sunt probleme și de aceea rog Comisia nu numai să se axeze pe combaterea fraudei, sigur, uh, e un aspect foarte important, ci să uh, vizeze și finalizarea pieței unice și să deschidă noi oportunități de afaceri pentru, printr-un uh, regim simplificat TVA. Dar sunt de acord și cu ce spunea domnul Langel. Și în final poate ar fi bine să întrebăm Comisia dacă are în vedere doar 2 ani. Deci eu sper în orice caz ca ei să fol- Comisia să folosească bine acești 2 uh, ani pentru a mm, pregăti un regim cât mai performant. În numele grupului ALDE, domnul Iese, chiar pe lista mea, care din păcate a trebuit să ne părăsească în numele verzilor, domnul Urdason, și el din păcate a trebuit să plece. Avem deci ceva la timp pentru Catch the Eye. Ă, nu știu dacă e cineva de la Nef sau de la F, EFDD. Mai dorește cineva să ia cuvântul la procedura Catch the Eye? Dacă nu, încheiem această ședință mai devreme decât era prevăzut. Uh, aș dori să vă prezint calendarul, dar îi dau cuvântul din nou doamnei Ferreira numele raportorului înainte. Da, vă rog. Da, avem probleme mari, mari Uh, între echipa raportorului și ceilalte, celelalte grupuri politice, dar e foarte important ca Comisia să ne asigure și sunt de acord cu ce spunea domnul Langen, uh, să ne spună de ce această propunere a intervenit uh, așa de târziu. Implicit, noi interpretăm în această perioadă de 2 ani că e timpul necesar, deci timpul de care Comisia avea nevoie pentru a finaliza această reformă mai vastă a sistemului TVA. Și știm cu toții că și la Comisia Econ urmărim îndeaproape uh, combaterea fraudei cu TVA, deci sunt aspecte care ne interesează, dar din oficiu, deci aceasta este interpretarea mea. Comisia a avut nevoie de mai mult timp. Dar poate ar fi interesant să ascultăm și intervenția Comisiei și să vedem dacă interpretăm în mod potrivit poziția Comisiei. Mulțumim! Tocmai am fost informat că Comisia lua, ia notă de această întrebare și dorim să ne confirme dacă această extindere de 2 ani are de-a face cu reforma mai vastă a sistemului TVA sau nu. În ce privește calendarul, în încheiere, avem uh, procedura simplificată, deci un dosar în conformitate cu procedura simplificată, deci membrii ECON au la dispoziție 21 de zile pentru a aduce obiecții, ceea ce înseamnă până în 25 februarie, după care raportul e considerat adoptat dacă nu intervin modificări, cu o singură excepție, dacă șapte colegi de la ECON nu obiectează după aceea. Ajungem astfel la sfârșitul acestei reuniuni. Vă doresc o seară cât mai plăcută. Mulțumesc!